În conformitate cu articolul 3 alinatul 4 al regulamentului, Comisia pentru Afaceri Juridice, în cursul reuniunii sale din 11 iulie 2011, a verificat competențele și a propus și a uh, aprobat în unanimitate validarea mandatului deputaților Taria Kronberg și Dimitrios Druțas, începând din 22 iunie 2011, și pentru domnul Frank Prust, începând cu 23 iunie 2011. Cei trei colegi ai noștri sunt uh, cu noi aici, toate, au îndeplinit toate procedurile necesare și vreau să le mulțumesc și să-i felicit. Aș dori să vă invit să aprobați confirmarea acestor mandate pentru cei trei eurodeputați. Văd că nu există obiecții, astfel încât cei trei uh, membri sunt acum uh, deputați cu drepturi de pline ai Parlamentului European. Am primit din uh, partea ALDE, Verzilor și GUE mai multe solicitări de nominalizări la comisii și uh, delegații parlamentare. Lista va fi adăugată la procesul verbal al acestei ședințe.